L'ultimo. Ah, eh? Come? Ah sì, penultimo. Abbiamo il penultimo punto all'ordine del giorno. Trecem la penultimul uh, punct de pe ordinea de zi, abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul. Și aș da cuvântul imediat uh, raportorului, domnului Cristian Dămpreda, pentru a ne prezenta situația. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Sunt mai numeroși decât cei care sunt prezenți astăzi uh, acum. Avem 195 de amendamente Chiar și eu am depus peste 10. Pentru că voiam să introduc niște chestiuni care nu fuseseră incluse în raportul inițial. După cum știm cu toții, sunt restricții legate de numărul de litere pe care putem să-l folosim pentru proiectul de um, raport. La amendamente voiam să atrag atenția, mai ales la amendamentele 35 și 138, asupra importanței faptului că despăgubirea victimelor trebuie să funcționeze eficient, să se facă bine când se gestionează aceste probleme. Vreau de asemenea să actualizez informațiile cu privire la retragerea sau notificarea de retragere a Gambiei și a um, Africii de Sud din statutul de la um, Roma și am văzut că au fost mai multe amendamente care au făcut același lucru. De asemenea, am subliniat în amendamentul 109 importanța acțiunii Uniunii Europene când vine vorba de independența și de integritatea Curții Penale Internaționale și la amendamentul 110 am subliniat rolul esențial al colaborării între toate părțile de la tratatul de la statutul de la Roma și um, implicarea în um, Curtea Penală Internațională. Sigur, um, au fost um, mai multe contribuții și eu vom ajunge sigur la niște amendamente uh, de compromis. La amendamentul 134 pe care l-am depus eu, am vrut să menționez um, locul special pe care trebuie să-l să-l reprezinte um, utilizarea jurisdicției uh, universale care trebuie să funcționeze în statele membre, uh, cât de important este pentru sistemul de justiție internațional, a fost vorba de o chestiune care a fost tratată și de către alți colegi. Apoi, când, um, cât privește amendamentele din partea membrilor grupurilor uh, politice diferite. Mi se pare că um, acestea completează pertinent textul inițial. Cred că nu putem să trecem cu vederea uh, chestiunea consolidării dreptului umanitar internațional și salut toate amendamentele care se referă la aceasta. De asemenea, consider că este important să subliniem modul în care Uniunea Europeană poate să, joacă, să joace un rol în uh, consolidarea uh, responsabilității de a proteja. Avem, de exemplu, amendamentul 76. Sunt mai multe amendamente care s-au concentrat pe relația între Uniunea Europeană și um, Curtea Penală Internațională, sprijinul pe care îl asigură Uniunea Bune Funcționare a acesteia dar uh, sperăm că vor um, exista niște căi de cooperare și mai strânsă. De asemenea, au mai fost uh, amendamente la această parte a raportului care se apleacă asupra acestui subiect și eu voi propune o serie de amendamente de compromis care să le includă pe acestea. De asemenea, în raportul uh, meu se mai găsește loc și pentru amendamentele care uh, se referă la cauzele profunde ale crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului și cât este important să lucrăm uh, pe partea de prevenție. De asemenea, mi se par importante amendamentele depuse de Comisia FEM, care atrag atenția asupra situației specifice a femeilor în acest context. Vă reamintiți că am vorbit deja în timpul primului nostru schimb de opinii despre importanța unei colaborări cât se poate de bune cu Comisia FEM și mă bucur foarte mult să văd că așa s-a și întâmplat. Dar uh, consider că nu, în acest raport ar trebui să ne pronunțăm cu privire la diferitele cazuri de genocid și să ne referim la um, pertinența um, hotărârilor pronunțate de Curtea um, Penală Internațională în diferite situații, pentru că altfel ar fi un raport interminabil și am schimbat complet obiectivul, pentru că până la urmă nu e vorba de un raport care se referă la asta. Scopul acestui raport în acest moment este acela să ne referim la uh, politica Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea cazurilor de genocid, crime, de uman- crime împotriva umanității și crime de război, ca să îmbunătățim uh, cadrul. Și de asemenea trebuie să ne gândim la ce facem Uniunea când e vorba de crimele comise de actori uh, de stat și uh, știți că Până la urmă, sunt multe subiecte de tratat. Nu cred că trebuie să revenim asupra unor teme cum ar fi genocidul uh, împotriva armenilor sau mm, genocidul de la mm, Srebrenica. Da, e clar că mm, nu suntem indiferenți față de ce s-a întâmplat în trecut. Chiar personal m-am implicat uh, în, acest, uh, în acest subiect, nu doar pentru că sunt uh, raportor pentru Bosnia, dar și pentru că am discutat uh, împreună cu alți colegi cu privire la rezoluția care cerea autorităților turce să recunoască genocidul împotriva armenilor. Deci eu n-am niciun fel de rezervă cu privire la aceste două cazuri, dar uh, cred că scopul raportului nostru nu e acest, acela de a ne apleca, de a reveni asupra acestor cazuri specifice de genocid. Acum, cât despre crimele comise de actori care nu sunt state, ă, există niște evoluții foarte interesante în Siria și trebuie să punem accentul pe astfel de crime comise de actori non-statali. Apoi, în ceea ce privește ă, Consiliul ă, de Securitate al ONU, într-adevăr, trebuie să mm, facem uh, apel la o acțiune imediată, mai ales când e vorba de atitudinea Chinei și Rusiei. Și sunt de acord cu unii colegi că trebuie să facem uh, mai multe măsuri, printre care și mm, înființarea unui tribunal uh, internațional pentru Siria. Nu e vorba doar de Daesh, ci și de um, actele lui Bashar al-Assad, care sunt o cruzime uh, de necrezut. De asemenea, am reținut ideea domnului uh, Corao, să nu mai vorbim de ISIS, să menționăm doar Daesh. Am tendința să îi dau dreptate, dar deocamdată aș uh, vrea să fim coerenți și să folosim ce s-a folosit până acum în documentele noastre. ISIS, bară, Daesh. Domnul Corao nu este de față, dar ar fi interesant să avem o dezbatere în acest sens. Unii spun că nu trebuie să folosim niciuna dintre aceste denumiri, nici ISIS, nici Daesh, că trebuie să găsim alte denumiri, inclusiv califatul. Dar cred că acest raport nu poate să deschidă această dezbatere. Soluția pe care o propun este aceea să folosim formula aceasta ISIS bară Daesh. Cât despre schimbarea denumirilor și introducerea Boko Haram, sunt de acord. Crimele comise de această organizație sunt la fel de grave ca și cele pe care le-a comis ISIS-Daesh. Cât despre jurisdicția națională și cea internațională, sunt de acord cu colegii care au, au spus că Um, statele membre trebuie să se ocupe de judecarea crimelor um, împotriva umanității, dar uh, nu cred că acest lucru trebuie să fie um, folosit ca scuză ca să nu încurajăm uh, activitatea uh, CPI. Mi se pare că sunt niveluri foarte pertinente. Vreau în concluzie să le mulțumesc colegilor pentru amendamente. Sper că vom avea schimburi interesante și constructive în cadrul uh, ședinței cu raportorii fictivi. O să încercăm să găsim o dată care să convină tuturor și, sigur, mă bazez pe participarea colegilor de la diferite grupuri politice care au um, depus amendamente. E important uh, să avem o majoritate largă în această chestiune. Nu văd niciun motiv uh, Uh, să nu ajungem la o astfel de majoritate largă. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mersi. Suntem voi. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul raportorilor din umbră și începem cu doamna Șache. Vă rog. Vă mulțumesc. Uh, grupul nostru politic este foarte important, însă în mod uh, normal nu suntem noi primii care avem uh, cuvântul și din interpretare nu mi-am deslușit prea bine numele. Oricum, mă bucur că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și raportorului pentru că ne-a explicat care sunt intențiile, care este direcția pe care dorește să o ia prin acest raport. Mă bucură faptul că uh, se ține cont și de amendamentele depuse de mine, prin care am încercat să atrag atenția că este nevoie să-i tragem la răspundere pe cei care înfăptuiesc aceste crime groaznice. Ne dorim ca atât Curtea Penală Internațională, cât și alte mecanisme care, func- care funcționează bine ca responsabilitatea de a, de a proteja să fie uh, consolidate, însă trebuie să, ne găsim, trebuie să găsim și alte, uh, al, alte posibilități de responsabilizare, prin, chiar și prin mecanisme ad hoc și prin un, printr-un leadership sporit din partea Uniunii Europene pentru sprijinirea, sprijinirea acestor principii importante și mecanisme ale dreptului internațional. Cred că cele spuse de dumneavoastră în legătură cu evitarea uh, unei uh, discuții privind uh, ge- uh, geno, genocidele în general, mm, trebuie să discutăm despre genocide, dar fără să ne împotmolim în discuții despre cine este de vină, cine are dreptate, cine nu. Cu toate acestea, acest subiect al crimelor împotriva umanității trebuie să fie discutat atunci când uh, este cazul, mai ales când vine vorba de, de ce se întâmplă în Siria, de Daesh, de folosirea armelor chimice împotriva civililor, împotriva copiilor. Este inacceptabil și inimaginabil faptul că asemenea crimă uh, Uh, pentru aceste crime nimeni nu va fi tras la răspundere până la urmă. Deci este foarte import, un subiect foarte important și, în general, trebuie să vedem cine sprijină asemenea crime în momentul în care acestea sunt înfăptuite. Este trist faptul că Națiunile Unite nu contribuie în mod mai pertinent la combaterea acestor crime, dar respectăm procedurile ONU, Uniunea Europeană, Europa trebuie să se angajeze mai mult și cred că în combaterea acestor crime și acest raport va fi foarte util din acest punct de vedere. Și preconizez că acest raport se va bucura de un sprijin solid și că diferitele grupuri politice, prin acțiunile din statele membre, vom ajunge la depășirea enumerării uh, unor recomandări și vom ajunge la acțiuni concrete. Doamna Lochbiller, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru acest uh, raport la care am depus și noi câteva amendamente și o să mă refer doar la câteva dintre acestea. În uh, acest raport se, este vorba de actorii nestatali și am depus un amendament cu numărul 13 prin care Mm, facem trimitere la recurgerea la juris, uh, jurisdicția universală prin care um, pot fi dați în judecată anumiți uh, jihadiști individuali. Există și un alt amendament care se referă la nerespectarea dreptului internațional în domeniul uh, asistenței umanitare și facem trimitere la ideea organizării unei conferințe internaționale, cu ocazie cu care să se discută noi, noi mecanisme pentru uh, colecționarea de uh, informații în uh, situații de conflicte armate, pentru că vedem că în uh, Siria avem nevoie de asemenea informații, deci este un subiect deosebit de important. Și de asemenea reiterăm cererea adresată în altei reprezentante de a ne uh, prezenta în fiecare an o listă publică a atacurilor uh, efectuate împotriva școlilor și împotriva spitalelor, așa cum am văzut că se întâmplă tot mai des în ultima perioadă și există și un alt amendament complet nou. Uh, to call on member states to ratify prin care cerem statelor membre să ratifice instrumentele privind asistența umanitară internațională și alte instrumente relevante din acest punct de vedere și cerem ca Uniunea Europeană să facă mai multe pentru a informa, pentru a oferi pregătire profesională privind dreptul umanitar internațional pentru a permite un schimb de bune practici și cerem Uniunii Europene să ratifice toate instrumentele bilaterale care uh, promovează respectarea dreptului internațional în domeniul asistenței umanitare. Cerem de asemenea examinarea drepturilor victimelor, astfel încât victimele să se regăsească în centrul tuturor activităților care doresc combaterea impunității. Un alt amendament, cu numărul 18, se referă la posibilitățile um, care revin Consiliului de Securitate uh, ONU de a uh, trimite anumite cazuri în fața Curții Penale Internaționale și prin amendament Um, deplorăm faptul că această posibilitate care revine Consiliul de Securitate nu a fost folosită, a fost blocată de mai multe ori și ne uh, referim la necesitatea recurgerii la dreptul de vot în Consiliul de Securitate în caz de atrocități în masă. Și prin alte amendamente am adăugat uh, spunând că Ratificarea ar trebui să fie ajunsă și în contextul amendamentului Kampala. Facem trimitere și la situația statelor africane care se retrag de la Curtea, Curtea Penală Internațională. Nu știu dacă fusese o problemă cu traducerea acolo, în, pentru că în text se spunea că este vorba doar de uh, Burundi. Enrique Guerrero nu este prezent și m-a rugat să vă transmit următoarele. Dumnealui îmi spun în primul rând să-i mulțumesc domnului Preda pentru munca sa. Dumnealui a depus 27 de amendamente, unele semnate și de alți uh, colegi, unele au o natură tehnică, procedurală 97, 94, 28, de exemplu. să mă refer la cele mai importante amendamente. Informațiile furnizate de ONG-uri sunt deosebit de importante. În al doilea rând, relațiile Uniunii Europene cu Curtea Penală Internațională sunt importante și necesitatea de a garanta finanțarea CPI, pentru că fără o finanțare durabilă, această această instituție nu va putea să-și desfășoare activitatea într-un mod independent. Apoi trebuie să fie ratificat uh, acordul privind uh, privilegiile și drepturile celor care fac parte din această curte. Domnul Guerrero Salom este îngrijorat uh, de faptul că Sudanul și Statele Unite ale Americii nu doresc să adere la statutul de la Roma. Apoi, în articolul 93, cred că ar trebui să, um, să introducem și crimele atroce de care să se poată ocupa și Curtea Penală Internațională. Și există de asemenea uh, câteva aspecte amintite deja de domnul Preda, și anume nu ar trebui să avem în vedere doar acțiunile Daesh din Siria, dar și acțiunile Boko Haram, de exemplu. Acesta este, acestea sunt pe scurt dorințele grupului social-democrat uh, pentru acest raport, însă desigur vor exista și reuniuni ale raportorilor din umbră, ocazie cu care um, uh, pot fi sondate anumitele uh, um, amendamente din comprom- de compromis. Și acum dau cuvântul reprezentantei Serviciului European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc că ne dați cuvântul în această dezbatere atât de importantă. Am uh, parcurs uh, amendamentele depuse. Cred că acestea întăresc textul, um, se concentrează pe rolul, uh, pe importanța victimelor, se concentrează pe dimensiunile de egalitate de gen și pentru a răspunde la la două chestiuni amintite astăzi și aș dori să vă atrag atenția asupra câteva chestiuni problematice. Doamna Lochbiller Uh, tocmai am menționat uh, problema declarațiilor publice privind atacurile îndreptate împotriva uh, școlilor și spitalelor. Cred că un asemenea raport, o asemenea declarație își găsește locul mai degrabă la Națiunile Unite. Cred că există anumiți colegi dacă se face o trimitere directă la UE și publicarea acestui raport. Cred că amendamentul 147 și această chestiune privind uh, un reprezentant uh, special pentru violența sexuală în conflicte armate. Aș menționa faptul că există deja un consilier pe uh, chestiuni care țin de gen care, și care are acest uh, mandat și uh, sar înapoi la amendamentul 76, de exemplu. Eu cred că toate aceste elemente fac parte din uh, pregătirea profesională pe care o oferim. Apoi, în ceea ce privește responsabilitatea de a proteja, știți că există un grup de lucru care se ocupă de această chestiune și dacă din nou facem trimitere la acest lucru aici, mi se pare că textul nu ar fi la fel de clar, însă în rest sunt de acord, sunt cu totul de acord cu amendamentele depuse. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian. Nu N-am multe de adăugat. Vreau să ne mulțumesc încă o dată colegilor care sunt prezenți și care și-au exprimat punctul de vedere, inclusiv domnului Guerrero, chiar dacă a fost reprezentat de altcineva. O să încercăm să găsim un moment cât se poate de bun pentru a ne reuni cu raportorii din umbră și sper să ajungem la un rezultat bun. Vă mulțumesc mult! Sì, voglio solo dire che la votazione in Commissione AFET è stata già prevista per il 3. Doream să vă spun că votul a fost prevăzut pentru data de 30 martie. Deci trebuie să ne asigurăm că vom putea respecta acest uh, calendar. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, timpul afectat întrebărilor adresate Serviciului European de Acțiune Externă și Comisia avem trei întrebări. Prima este redactată de Barbara Lochbiller, care o să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta această întrebare. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o întrebare legată de Mauritania și de sclavia din Mauritania. Parlamentul a adoptat în anul 2014 o rezoluție privind uh, cazul uh, lui Biramda Abdait, Abeit, rezoluție prin care uh, condamnăm toate tipurile, toate formele de sclavie și cerem guvernului din Mauritania să eradicheze sclavia. În anul 2016, 13 membrii ai mișcării de combatere a sclaviei din Mauritania au fost arestați în mod arbitrar și trimiși la închisoare. Trei dintre acești activiști uh, au fost achitați, șapte au fost uh, eliberați după un proces, însă trei din trei se află în continuare în închisoare. Și să pun întrebarea ce a făcut Serviciul European de, pentru Acțiune Externă și Comisia Europeană uh, după rezoluția din 2014 care discută necesitatea eradicării sclaviei, deci ce au făcut în relațiile cu autoritățile din Mauritania și în forumurile internaționale și care sunt uh, măsurile uh, luate, în legătură cu acești activiști care se află în continuare în închisoare și apoi care sunt uh, clauzele de salvgardare în relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Mauritania când vine vorba de munca forțată, printre altele. Reprezentantul Comisiei de cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește rezoluția din decembrie 2014, au trecut deja doi ani de atunci, s-au întâmplat multe lucruri între timp, printre altele domnul Biram, care fusese arestat și băgat în întisoare, a fost uh, eliberat în mai 2016 și a fost achitat de către instanță. În ceea ce privește mm, cele 13 persoane arestate, au fost pronunțate sentințe cu deprivare de libertate disproporționate. 10 dintre aceste persoane au fost eliberate, o persoană puțin după aceea. Domnul Biram Musa și Abdel Elisec sunt uh, cele două persoane aflate în continuare în închisoare. Între timp, de asemenea, a fost, ado- a fost adoptată și alte legislații împotriva sclaviei. În 2015 sentințele maxime, de exemplu, au fost dublate și au fost create instanțe speciale. Există de asemenea Există de asemenea un plan de acțiune pentru a combate rămășițele sclaviei, așa cum sunt numite acestea în Mauritania. Deci, pe lângă, pe lângă îmbunătățirea cadrului legislativ, o singură sentință uh, legată de sclavie a fost pronunțată până acum și, din păcate, nu se respectă suficient de mult cadrul legislativ existent. Există și, există și acuze, acuzații privind uh, recurgerea la tortură în, uh, în închisori, deci, din păcate, cadrul legislativ este prea puțin respectat o delegație a Parlamentului European a vizitat Mauritania în urmă doar cu câteva săptămâni, în luna februarie, și am dorit să mulțumim Parlamentului European pentru că a vizitat acest stat și a abordat diferite chestiuni, printre altele problema sclaviei. Această delegație a fost bine primită în în Mauritania, s-a ajuns la diferite concluzii comune în ceea ce privește relațiile între UE și Mauritania. Și poate aș putea să spun câteva cuvinte în legătură cu relațiile generale ale Uniunea, între Uniunea Europeană și Mauritania. Acesta are un caracter destul de cuprinzător. Uh, colaborăm într-o, într-un context complicat uh, din punct de vedere al uh, securității, discutăm și cu alte state din zona Sahel pentru a face față provocărilor de securitate, provocărilor de mediul înconjurător, colaborăm din punctul de vedere a politicilor de pescuit și um, de combatere a radicalizării. Deci avem relații, aceste relații sunt foarte importante, mai ales în context regional și în regiunea respectivă. Mauritania este un partener uh, important cu care nu întotdeauna este ușor să tratăm și drepturile omului, respectarea libertăților fundamentale sunt o parte o parte importantă a relațiilor Uniunii Europene cu acest stat. În ceea ce privește cele trei întrebări, aș dori să spun că s-au făcut mai multe lucruri. Delegația Uniunii Europene uh, s-a coordonat cu statele membre și a fost activă din acest punct de vedere. Și în mod repetat discutăm despre problemele legate de respectarea drepturilor omului în dialogurile politice pe care le purtăm, care au un caracter oficial și neoficial. Atragem atenția asupra preocupărilor, asupra preocupărilor pe care le avem și insistăm pentru îmbunătățirea direcției, uh, situației în direcțiile uh, dorite de noi. În ceea ce privește aceste cazuri, delegația Uniunii Europene uh, a participat la Um, ședințele um, instanțelor, i-am vizitat și pe activiștii respectiv, respectiv în, în închisoare. Ne-am întâlnit și cu activiști care apără drepturile omului, printre altele ne am întâlnit și cu domnul Biram, ceea ce nu este prea bine primit de autoritățile uh, din Mauritania. Avem, de asemenea, mai multe proiecte care sprijină drepturile omului și statul de drept și colegul de la comisie poate s-ar putea să vă ofere mai multe detalii pe, pentru, în legătură cu acest program. În legătură cu a doua întrebare privind cele două persoane care se află în continuare în închisoare, este vorba de același tip de activități și de acțiuni întreprinse I-am uh, însoțit pe activiști din fața instanțelor, a fost publicate trei declarații pe parcursul procesului și am purtat discuții importante și în Bruxelles cu reprezentanții statelor membre despre calea pe care trebuie să o urmăm și am recurs la toate canalele de comunicare diplomatice existente. Din păcate, trebuie să spunem că ambii Uh, prizonieri au fost uh, mutați într-o altă închisoare foarte îndepărtată, la vreo mie de kilometri nord de capitală, deci este foarte dificil să, monitor, să le monitorizăm situația astfel. Uh, avem nevoie de pregătiri uh, de o bună pregătire și de autorizare, autorizație din partea autorităților pentru a-i uh, vizita, însă nu am renunțat la ideea de a-i vizita și în uh, noua închisoare în care se află. Deci ne vom ocupa în continuare de situația lor, recurgând la aceleași instrumente și posibilități care ne stau la dispoziție. Trecând acum la a treia întrebare privind relațiile comerciale, Aici intervin mai multe aspecte ale relațiilor bilaterale. Cadrul uh, general este reprezentat de uh, acordul de parteneriat de la Cotonou, care prevede respectarea valorilor, unor valori fundamentale. Apoi să nu uităm de acordul de pescuit în vigoare. Și vom urmări orice evoluții noi în ceea ce privește valorile fundamentale. Este un lucru valabil și pentru inițiativa Totul cu excepția armelor. la care Mauritania a aderat pentru a putea exporta pe piața europeană. Acolo se precizează foarte clar că încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului vor aduce cu sine consecințe Acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că este foarte dificil să stabilim care sunt cazurile specifice de asemenea încălcări. Ar fi nevoie de anchete detaliate care sunt dificil de organizat din exterior. Cam atât vă pot spune în acest moment și vă, atrag, vă, aduc, vă aduc aminte că drepturile omului, valorile fundamentale fac obiectul dialogului uh, regulat pe care îl purtăm în diferite formate și încercăm să păstrăm deschise canalele de comunicare, să ne angajăm într-un dialog uh, constructiv, să nu să exercităm presiuni în mod public și într-un mod mult mai discret. Am menționat declarațiile oficiale care au fost făcute publice în momentul în care au fost publicate sentințele uh, privind cei 13 uh, activiști. Și nu trebuie să uităm că în cooperarea generală și în asistența pentru dezvoltare uh, insistăm pe o societate cât mai inclusivă mai ales din punctul de vedere al includerii tinerilor. Migrația este o altă chestiune pe care o abordăm în acest context, uh, propunând oferirea unor perspective de viitor tinerilor și garantând accesul la drepturi civile, de exemplu prin îmbunătățirea uh, registrelor de stare civilă. Deci vom continua cu aceste eforturi și pe viitor și uh, nu o să pierdem din vedere cele două cazuri și ne-am dorit să păstrăm legătura pe aceste subiecte în continuare și cu Parlamentul European. Vă mulțumesc! Sì o no? No, perfect. Allora, mi... Grazie per... Mi... Vă mulțumim. Pentru răspunsul acesta exhaustiv. de fapt corespunde cu ceea ce am solicitat noi de multă vreme. Este exact tipul de răspunsuri pe care le vrem. Nu vrem răspunsuri birocratice, ci unele reale și vrem să vă mulțumim pentru acest lucru. Nu o să tratăm cea de-a doua întrebare pentru că eurodeputatul respectiv nu este de față și dacă nu a delegat pe nimeni și nu este de față, nu tratăm chestiunea, sărim peste ea. Trecem la întrebarea 3, adresată de Francisco Asis, care nici el nu e prezent, dar care m-a delegat pe mine să-l reprezint. În iunie 2014, Consiliul pentru Drepturile Omului a adoptat rezoluția 26 per 9, prin care uh, s-a înființat uh, grupul de lucru interguvernamental pentru elaborarea unui instrument uh, obligatoriu juridic internațional pentru reglementarea uh, activităților um, corporațiilor transnaționale și a altor întreprinderi în ceea ce privește drepturile omului pentru a um, preveni, a încheta, a remedia și pentru a oferi acces la căi de atac atunci când au loc um, încălcarea drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să se implice activ și constructiv în aceste negocieri și întrebările sunt care au fost uh, contribuțiile Uniunii Europene la această uh, negociere, negocieri, la aceste priorități, care au fost uh, cele identificate. Îmi stau cuvântul domnului Ricardo Seri. Referitor la această întrebare, pot să vă spun că Uniunea Europeană a fost uh, implicată sistematic și în mod consecvent implicată în negocierile de la Geneva cu privire la această rezoluție, mai ales când e vorba de pregătirea acesteia și apoi în cadrul lucrărilor grupului de lucru interguvernamental. Întâi s-au reunit în iulie 2015 și apoi încă o dată în octombrie 2016, deci anul trecut. Obiectivul uh, principal, obiectivele principale, acestea sunt prioritățile uh, noastre, în negocierile noastre, au fost uh, aceea de a intra în contact cu diferiți parteneri pentru a ne asigura că se îndeplinesc două condiții de bază în cadrul acestor negocieri de la Geneva. Acestea, după părerea noastră, erau în interesul Uniunii Europene ca ansamblu și erau uh, și în folosul statelor membre. În primul rând, de la bun început am spus că acest proces, acest grup interguvernamental nu va reprezenta o alternativă la principiile de bază ale Națiunilor Unite care au fost uh, consacrate în 2011 sau adoptat pe bază de consens în cadrul Națiunilor Unite și uh, s-a ajuns la consens că acestea trebuie să fie puse în aplicare. Deci aceasta a fost o prioritate pentru noi. Întâi principiile de bază și condiția uh, care a fost solicitată președintelui grupului de, de lucru interguvernamental a fost aceea să existe discuții pe fond substanțiale cu privire la aceste orientări, aceste principii de bază. De asemenea, a mai uh, fost importantă Uh, extinderea domeniului de aplicare a grupului de lucru. Acesta inițial trebuia să, să se concentreze strict pe corporații transnaționale. Noi am insistat să fie un domeniu de aplicare mai amplu și care să acopere și alte tipuri de întreprinderi, de companii. Aceasta chiar a fost uh, o tematică promovată de Uniunea Europeană pentru că era foarte important Uh, să reiasă clar că încălcările drepturilor omului nu sunt uh, săvârșite doar de către multinaționale, ci sunt uh, um, comise și de către companii interne, naționale. Există rețele de afaceri foarte complexe și multe modalități de cooperare. Deci există uh, un număr foarte mare de companii care operează la nivel uh, național. Deci, um, încă o dată, lărgirea domeniului de aplicare a fost mereu poziția noastră de aplicare și noi am fost foarte mulțumiți uh, la nivel de Uniune Europeană și la nivel de state membre că am fost asigurați că aceste condiții au fost întrunite în cadrul întrunirii din uh, octombrie 2016 a grupului. Noi am participat, Uniunea Europeană a fost prezentă la uh, discuții, s-a ajuns la un acord de ultim moment. Noi am fost așadar prezenți, uh, statele membre au fost uh, reprezentate și ele, dar și Uniunea Europeană și o timp de o săptămână ne-am implicat în, dischis, în discuții deschise cu, cu partenerii noștri. După cum știți, dezbaterile nu durează decât o săptămână și după aceea se reiau um, anul acesta, în octombrie. Uniunea Europeană este gata să-și păstreze angajamentul, să discute cu partenerii săi și să reia subiecte care au fost um, promovate în cadrul grupului al treilea, deocamdată nu există o propunere concretă cu privire la un instrument juridic obligatoriu de niciun fel. Deci există o serie de alternative care sunt discutate mai ales la nivel um, academic, dar uh, deocamdată nu e nimic concret care să fie prezentat în cadrul grupului de lucru interguvernamental. Aceasta este așadar poziția Uniunii Europene. Sper că am răspuns la întrebare și, sigur, rămânem implicați în discuții în viitor mai ales că încep din nou în octombrie 2017, durează o săptămână încă o dată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am, doamna Lochpilar reprezintă pe domnul Corau. Îi dau cuvântul. Întrebarea domnului Corau se referă la un raport din proprie inițiativă din 2016 uh, care se referă la răspunderea corporațiilor um, în încălcări, uh, în um, abuzurile asupra drepturilor omului în țări terțe și um, um, s-au adresat întrebări cu privire la măsurile concrete care au fost luate de către Comisie în acest sens. De mai multe ori au fost adresate întrebări și n-au fost răspunsuri cu privire la modul în care Comisia a făcut un follow-up la acest raport. Adică ce a făcut Comisia de când s-a adoptat raportul uh, în sensul uh, unor măsuri de monitorizare care să urmeze uh, numeroaselor solicitări din partea Parlamentului European, apoi dacă diferitele DG-uri au um, competențe specifice în ceea ce privește măsurile care se solicită în raport uh, și apoi ce măsuri uh, solicitate în raport uh, au fost selectate ca priorități de către fiecare dintre DG-urile implicate. Grazie. La signora eh, Ania. Mulțumesc, doamna Ania Rivelin. Companii durabile, o bună guvernanță corporatistă sunt o parte din soluția pentru a obține dezvoltare durabilă și pentru a răspândi globalizarea. Încălcările grave ale drepturilor omului și ale principiilor fundamentale și ale drepturilor lucrătorilor în lanțul de aprovizionare nu trebuie tolerate. Pe baza principiilor de bază și a abordării politice a strategiei uh, pe 2011, Comisia își intensifică acum uh, munca pentru punerea în aplicare a unei serii de inițiativi voluntare și legislative, incluse în această strategie, mai ales uh, directiva privind informațiile non-financiare și directiva privind achizițiile publice. Măsurile au fost adoptate măsuri inovatoare în această direcție, cum ar fi directiva privind acționarii. Comisia încurajează în continuare statele membre să adopte statele, uh, planuri naționale de acțiune pentru a încuraja responsabilizarea companiilor în ceea ce privește drepturile omului și are și uh, planuri de a aborda această chestiune și în foruri precum G8 sau ASAN și așa mai departe, pentru a reduce mortalitatea la locul de muncă, rănirea la locul de muncă, inițiative în lanțul global de aprovizionare și, de asemenea, există uh, programe cu Organizația uh, Internațională a Muncii pentru dezvoltarea unor uh, inițiative. Au fost adoptate de către Comisie două comunicări privind uh, dezvoltarea durabilă anul trecut, privind uh, Uniunea Piețelor de Capital și dezvoltarea durabilă. Din noiembrie 2016 a fost emis un comunicat prin care s-a stabilit o platformă care va asigura o monitorizare cuprinzătoare a acestei agende ambițioase de către Uniunea Europeană, statele membre și părțile implicate. Se dorește îmbunătățirea cooperării și coordonării acestor părți uh, implicate, private și publice, pentru punerea în aplicare a programelor și politicilor și inițiativelor europene. În ceea ce privește instrumentele de politică comercială, monitorizarea beneficiarilor GSP Plus a continuat în mod sistematic prin instrumente cum ar fi lista de probleme, tablourile de bord, monitorizare și dialog pentru a evalua beneficiile, progresele GSP Plus și uh, punerea în aplicare a celor 27 de convenții internaționale. Al doilea raport bienal, ce va fi publicat la sfârșitul 2017, va sublinia progresele făcute de țările beneficiare și principalele probleme. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, drepturile omului vor fi incluse în cadrul uh, acordul cadrul politic și acordurile de cooperare și alte clauze aceste cadre instituționale vor fi legate de acorduri și parteneriate și acordurile comerciale vor include clauze speciale care se referă la instrumentele convenite la nivel internațional în acest uh, domeniu. În ceea ce privește accesul la uh, despăgubiri, în iunie 2016, Comisia i-a cerut de Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale să emită un aviz cu privire la modurile practice de a îmbunătăți accesul la despăgubiri în zona uh, drepturilor omului la nivel european. Acest aviz a fost adoptat ieri. Comisia va evalua recomandările avizelor pentru remedierea cazurilor uh, la nivel extrateritorial și va lua măsurile necesare. Toate aceste măsuri ce sunt în vigoare sau vor intra în vigoare vor grăbi pe cât posibil uh, preluarea practicilor responsabile de un număr tot mai mare de companii europene, inclusiv IMM-uri. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Cred că putem să încheiem ședința pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine la ora 9. Vă urez o seară plăcută.